tisztelettel köszöntöm önöket magyarul fogom vezetni az ülést a napi rendi pont. Bună seara, doamnelor și domnilor! O să prezidez ședința din această seară în limba mea, limba maghiară. Avem o dezbatere comună cu privire la Fondul European pentru Adaptare la Globalizare și relocarea întreprinderilor în Uniunea Europeană. Vom discuta în primul rând raportul Reimer Böge, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Belgia, industria textilă, Irlanda, Del și apoi o întrebare orală, relocarea întreprinderilor în Uniunea Europeană. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului raportor, domnului Böge. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Iau cuvântul în această seară în calitate de raportor pentru Comisia de Bugete. Aș dori să mă refer la propunerea Comisiei de Bugete cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Aș dori să prezint două cazuri pe baza solicitărilor efectuate de către Belgia și Irlanda. Care este misiunea Comisiei de Bugete? Comisia de Bugete trebuie să verifice dacă se întrunesc condițiile pentru a mobiliza Fondul European de Ajustare la Globalizare. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că în ultimile luni, în situații similare, am avut o cooperare excelentă între cooperarea de bugete și uh, Comisia de Ocupare. Am încercat să ținem cont de sugestiile și de criticile emise de către Comisia de Ocupare și cred că trebuie să tratăm această întrebare împreună cu uh, poziția Comisiei de Ocupare. Știți că Fondul European de Ajustare la Globalizare, care are un buget de 500 de milioane de euro anual, trebuie să întrajutoreze lucrătorii care au fost disponibilizați în urma globalizării, în urma concedier concedierilor care au survenit în urma procesului de globalizare. În rezoluția noastră subliniem faptul că fondurile care provin din Fondul Social European pot și ele fi folosite pentru a finanța Fondul European de Ajustare la Globalizare și mă bucur de faptul că aceasta nu se face în detrimentul plăților pentru Fondul Social European și sper ca Comisia să reitereze poziția pe care a luat-o în cadrul Comisiei de Bugete, respectiv că la anul solicitările de mobilizare a fondurilor nu vor fi uh, tratate în comun, ci diferit, pentru că fiecare caz e diferit și fiecare situație e altfel și astfel nu ar trebui să uh, ca alte cazuri să aibă suferit din cauza complexității unei anumite situații. Pe baza prevederilor modificate, aș dori să vă spun că e vorba de solicitări depuse după data de 1 mai 2009. E vorba de mobilizarea unei sume, unui quantum global de mai bine de 24 de milioane de euro. E vorba de sprijinul acordat lucrătorilor concediați din domeniul produselor textile din Belgia și industria producătoare de calculatoare din Irlanda. E vorba de mai bine de 500 uh, de salariați ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, în special în întreprinderile mici și mijlocii dintr-o diviziune NACE 2. Solicitarea Irlandei a fost însoțită și de întrebări suplimentare E vorba de 2840 de concedieri în uh, regiunea Limerick, din uh, zona Midwest, uh, dar și a comitatelor Clare, North Tipperary. E vorba de un quantum global de 4,8 miliarde de euro. La Comisia de Bugete am dat undă verde mobilizării fondului pentru aceste două cazuri însă aș dori să solicit ca Comisia Europeană să reia poziție și am solicitat ca această chestiune să fie trecută pe ordinea de zi de astăzi și aceasta în cooperare cu Comisia de Ocupare. Președintele, vă mulțumesc, domnule Böge. Are acum cuvântul doamna Pervons Bereș domnule președinte, domnule comisar. Comisia uh, pentru Ocupare și Afaceri Sociale a vrut mult să insiste asupra responsabilității firmelor în momentul în care au apărut aceste două cereri pentru finanțare din Fondul European de Ajustare la Globalizare. Pentru că în fiecare dintre cele două cazuri puteau să apară unele dificultăți sau contradicții în momentul în care se solicita folosirea acestui fond. Dar noi n-am vrut niciodată să luăm oarecum o stateci pe uh, muncitorii uh, irlandezi, pentru că ei astăzi se găsesc într-o situație critică din cauza strategiei industriale de delocalizare pe care o practică firma Dell. Am constatat însă că în acest caz în momentul în care președintele Barroso anunța pe 19 septembrie acordarea unui ajutor de 19 milioane de eh, euro pentru eh, lucrătorii concediați, ca să-i ajute în timpul uh, perioadei de tranziție, înainte de a-și putea găsi un alt loc de uh, muncă. Deci, exact în această zi, 19 septembrie, firma Dell își vedea cursul acțiunilor la bursă crescând pentru că tocmai achiziționase Perot system Și era ca și cum am fi ajutat firma de pentru că știți foarte bine că această firmă a beneficiat de o subvenție de 54 de milioane de euro pentru faptul că a anunțat că va deschide o uzină în Polonia. Și am sesizat comisia în acest sens. Și ni s-a răspuns că inițial Dell prevăzuse să aibă două situri de producție pentru a alimenta piața europeană, dar în momentul în care Dell a renunțat la unul din aceste situri de producție, noi nu am făcut nimic, nu am schimbat nimic. Haideți să ne gândim la drepturile lucrătorilor, la drepturile sindicale. Acestea trebuie să fie respectate. Și atunci când vedem că bugetul Uniunii Europene Deși știm care sunt dificultățile cu procedura bugetară, știm cât de greu este să finanțezi planul de uh, redresare economică. Dar când vedem, cum spuneam, că bugetul Uniunii Europene ajunge să fie folosit pentru a crea un asemenea paradox. Pe de o parte, acționarii americani au mai mult de câștigat de pe urma faptului că și-au investit bani în această firmă și pe de altă parte, se ajunge la o concurență nesănătoasă între muncitorii irlandezi și muncitorii polonezi. Nu asta este filozofia pe care am apărat-o noi. Nu asta ne-am dorit să se întâmple atunci când am creat acest fond european de ajustare la globalizare. Nu cred că asta a fost intenția domnului comisar Spidla. Dar cred că în aceste condiții trebuie neapărat să vedem îndeaproape cum este mobilizat bugetul european atunci când se pune problema sprijinirii strategiilor marilor firme internaționale. Știm bine că planul de redresare economică, cel aflat în curs, a fost redactat sub egida președintelui Barroso și una din măsurile principale cu privire la ocupare era să fie păstrate locurile de muncă actuale pentru toți acei oameni care aveau un loc de muncă. Comisia a fost sesizată în ce privește strategia firmei Dell. Cu aceste două situri de producție era clar că uh, strategia uh, firmei se va schimba în momentul în care uh, anunța că renunță la unul dintre ele și ne așteptam să existe o negociere cu firma Dell pentru o transformare a sitului din Irlanda. Dar se pare că singura modificare pe care firma Dell a făcut-o este că a trecut de la un sit de producție pentru calculatoare de birou la un sit de producție pentru calculatoare portabile, pentru laptopuri ceea ce este cazul uh, uzinei deschise în Polonia. De aceea vă dau aceste detalii, vă dau acest exemplu ca să vă spun că trebuie să fim mult mai coerenți și vreau să atrag atenția următorului comisar și mai ales domnului Mario Monti ca să facă propuneri mult mai uh, prudente atunci când se cere uh, finanțare din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare uh, ca nu cumva să ajungem iarăși în această situație în care azmuțim un stat membru împotriva altui stat membru din cauza unei firme multinaționale care nu respectă spiritul dreptului social așa cum îl înțelegem noi și spiritul economiei sociale de piață. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului comisar Spidla în numele Comisiei Europene. Vážený pane předsedo, vážené paní... Domnule în primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru sprijinul pe care l-a arătat pentru propunerea Comisiei pentru mobilizarea Fondului European de Globalizare pentru industria textilelor din Belgia și pentru industria computerelor din Irlanda. Sprijinul dumneavoastră a fost uh, restrâns la câteva comentarii. Eu o să mă limitez deocamdată la problemele de buget, pentru că mai târziu vom putea discuta și celelalte aspecte. Primul punct de buget pe care l-ați menționat se referă la sursele de finanțare și ne reamintiți aici că Fondul Social European nu trebuie să fie singura sursă de finanțare. Acest fond de ajustare financiară globală, în termen bugetar, este un instrument special pentru că nu are propriile fonduri ci, și este mobilizat pe anumite perioade de timp. De asemenea, implică și alocarea unor linii bugetare disponibile și, în al doilea rând, o propunere pentru autoritatea de buget pentru sumele care pot fi mobilizate prin modificarea bugetului și acest lucru se face în funcție de caz și în funcție de necesități. Este adevărat că până în, moment, până în prezent principala sursă de finanțare a fost Fondul Social European și aici ar trebui să subliniez faptul că din punct de vedere tehnic a fost sursa principală de finanțare. Cu alte cuvinte, Fondul Social European sau banii din acest fond nu vor fi uh, reduși. Acesta este un punct fundamental. Al doilea lucru pe care l-ați menționat nu este strict o problemă bugetară, ci una de luarea deciziilor, pentru că solicitați ca Comisia să uh, înainteze propunerile pentru mobilizarea fondului în documente separate. Comisia înțelege care sunt avantajele unei abordări de tip individual pentru că ar reduce riscurile de conflicte care ar putea apărea și fondul nu ar putea fi ținut ostatic, dacă se poate spune așa. Totuși, este necesar să luăm în calcul și noile criterii de eligibilitate pe care le-am discutat în acest an și pe care dumneavoastră le-ați uh, aprobat. Având în vedere aceste noi criterii, în următoarele luni va trebui să ne așteptăm la o creștere mare a numărului de solicitări și nu este sigur că documentele relevante vor fi analizate mai rapid dacă sunt înaintate separat. Oricum, Comisia poate să spună că cea mai bună abordare sau abordare mai bună, indiferent de acest risc și de aceste complicații de natură tehnică, ar fi o abordare bazată pe analize individuale, pe caz, de la caz la caz și tocmai de aceea noi suntem de acord să ne modificăm procedurile pe următoarea perioadă financiară, fiscală. De aceea cred că pot să spun acest lucru foarte clar pentru ambele situații. A doua problemă, domnule președinte, Comisia se bucură să audă că Parlamentul a adoptat o decizie pentru a mobiliza Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru lucrătorii care au fost disponibilizați în Belgia și în Irlanda, în industria textilă și respectiv în industria uh, calculatoarelor. Și în această privință aveam o întrebare, dacă am putea să combinăm relocarea afacerilor din uh, Uniunea Europeană și controlul ajutoarelor de stat. În primul rând, trebuie să spun că Comisia nu înțelege îmi cer scuze, înțelege și vede care este impactul negativ a, al disponibilizărilor și al relocărilor asupra familiilor și lucrătorilor, dar Comisia nu poate să intervină în deciziile luate de uh, companii dacă acestea nu au încălcat nicio lege. Și Comisia vă reamintește că nu are nici puterea să împiedice companiile private să iau asemenea decizie sau să o amâne. Companiile nu au o obligație generalizate să informeze Comisia despre această decizie. Și Comisia înțelege de asemenea că au existat îngrijorări majore pentru că ajutoarele de stat, inclusiv uh, posibile contribuții din fondurile structurale, ar putea fi folosite ca un mijloc de a atrage investiții din alte regiuni și Comisia ar dori să vă reamintească că scopul regulilor privind ajutoarele de stat este influențarea companiilor pentru luarea unor uh, decizii și aceste ajutoare de stat pot fi folosite doar pentru anumite zone defavorizate și nu pot fi acordate în defavoarea altor regiuni. Această problemă este rezolvată și prin regulament care stabilește principiile generale pentru fondurile structurale și pentru fondul de coeziune și pentru fondurile regionale pentru 2007-2013 pentru a ne asigura că asemenea investiții sunt realiste și contribuie la uh, dezvoltarea coerentă a regiunilor. În conformitate cu articolul 57, statele membre trebuie să se asigure că uh, păstrarea acestei um, păstrarea companiilor uh, în uh, zona ajutată trebuie să aibă loc la 5 ani după ce proiectul s-a încheiat. Și această modificare influențează și natura și condițiile proiectului și dacă o asemenea modificare oferă companiei sau autorităților publice mult prea multe avantaje, atunci împrumutul trebuie să fie rambursat. Statele membre trebuie să informeze Comisia despre asemenea modificări în fiecare an și rap- în rapoartele despre implementarea programelor operaționale. Comisia trebuie să notifice alte state membre. În, uh, în perioada de programare 2007-2013 am avut acum un nou regulament pentru a ne asigura că firmele pentru care procedura de rambursare, pentru care se aplică procedura de rambursare a unor fonduri dacă activitatea lor a fost relocată în cadrul unui stat membru sau un alt stat membru. Deci asemenea companii nu pot să primească un, um, o contribuție. Punctul 40 de la liniile directoare spune că se poate acorda sprijin doar dacă investiția este păstrată în regiune cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului. Dacă ajutorul este calculat pe baza costurilor salariale, în 3 ani de proiect, banii respectiv trebuie să rămână acolo, în aceeași regiune. Deci, banii trebuie să rămână acolo pe o perioadă de 5 ani de la data la care au fost angajați lucrătorii. Și în cazul um, IMM-urilor, această perioadă este de 3 ani. Scopul acestor prevederi este uh, de a evita uh, tentativele firmelor de a încerca să găsească subvenții mai convenabile și să aleagă uh, locațiile pentru fabricile lor pe baza acestor subvenții, pentru că subvențiile sunt doar unul din factorii care influențează um, decizia unei companii. Alți factori mai sunt impozitele, um, locația geografică și scala salarială, care au un rol mai important. Eu cred că este important, doamnelor și domnilor, ca atunci când vorbim despre utilizarea banilor europeni, ceea ce este corect din punct de vedere strategic și este normal să discutăm despre asta, fără îndoială. Și, în concluzie, aș dori să spun că banii care au fost sau vor fi folosiți în cadrul Fondului European pentru Globalizare sunt folosiți în folosul oamenilor pentru a ajuta pe cei care au avut de suferit. Deci, pentru lucrătorii individuali din Belgia și din Irlanda și din alte state membre din Uniunea Europeană. Banii nu ajung la o firmă, la o companie. Sunt bani care trebuie să sprijine oamenii și nu afacerile, nu firmele. Mulțumesc. Domnule Șpitla, trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor politice. Doamna Moran Chartier. Chers coleg. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, aș dori să revin asupra cazurilor pe care le tratăm în cadrul Fondului de Ajustare la Globalizare. Sigur că lucrăm în slujba interesului angajaților pentru ca ei să își optimizeze șansele de ocupare atunci când ajung în șomaj. Haideți să ne referim la cazul Dell, de care a vorbit și doamna Bervanș Beres. Uzina din Irlanda e covârșită de producția de calculatoare de birou. În momentul în care solicităm Comisiei crearea în Polonia unei uzine ale aceleiași societăți care se ocupă de producția de calculatoare, de laptopuri. Piața funcționează în așa fel încât uh, cerința de cererea de, de laptopuri e mai mare, atunci știm că semnăm uh, actul de deces al uh, uzinei din Irlanda. Între cele două uzine, alegerea de producție reflectă problemele uh, pe care le cunoaștem cu toții, care îi afectează pe lucrătorii din Irlanda. La grupul nostru de lucru cu privire la fondul de ajustare la globalizare, am studiat fiecare caz în parte și am solicitat ca Comisia să fie vigilentă cu privire la toate fondurile acordate fiecarei unități de producție că e vorba de uh, nivelul european sau uh, de ajutoarele regionale, pentru că nu ar trebui ca politicile europene de sprijin pe care le uh, dezvoltăm să fie folosite în mod denaturat și să se întoarcă împotriva angajaților. Ne-am dorit să avem o vigilență sporită în amonte în aceste cazuri, tocmai pentru a, a evita problemele care afectează pe angajați. Mulțumesc, până domnul președinte. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, vă rog să respectați timpul acordat, pentru că avem o agendă foarte încărcată, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunile din Irlanda au trecut printr-o adevărată dramă, una cu care nu s-au mai confruntat niciodată. Pentru că știți, foarte bine că mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă. A fost o tragedie de proporții istorice în Limerick și în regiunile din uh, mid-vestul uh, uh, Irlandei. Mâine, când vom vota, vom vota un ajutor pentru cei 2400 de angajați care și-au pierdut locul de muncă și eu cred că acești bani vor fi bineveniți pentru că vor permite acestor oameni să se reprofileze eventual, să uh, facă o altă pregătire profesională sau să se lanseze pe cont propriu. Și Știm foarte bine că muncitorii și mai bine zis foștii angajați ai Dell au fost foarte recunoscători atunci când au aflat că vor putea să folosească uh, acești bani, că vor primi acest ajutor. Știu că domnul ministru Coughlin a intervenit personal ca să se asigure că va exista un plan astfel încât acești bani să fie cheltuiți în mod um, um, inteligent și eficient și vreau să lansez un apel domnului ministru astfel încât pe viitor lucrurile să fie mai bine organizate și uh, să existe mai mult sprijin pentru cereri similare pe viitor pentru a ajuta și alți muncitori care și-au pierdut locul de muncă. Mulțumesc acum doamna Marian Harken din partea grupului ALDE. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Prima observație este că Fondul European de Globalizare reprezintă o expresie de solidaritate între statele și cetățenii europeni. În al doilea rând, venind din partea Irlandei, mă bucur că lucrătorii de la Dell, care au fost concediați, au acum uh, Uh, măcar o posibilitate de a avea un viitor. Dar, dar așa cum a spus și Alan Kelly, trebuie să ne asigurăm că orice programe și orice programe de instruire sunt făcute special pentru a întâmpina necesitățile lucrătorilor și că posibilitățile acestora de a reintra pe piața muncii uh, reprezintă obiectivul clar al asistenței. Și, de asemenea, mă bucur că Uh, s-a aprobat acest fond pentru uh, irlandezi pentru că, în ciuda tuturor obiecțiilor, noi am aprobat uh, fondurile în valoare de 4,8 miliarde de euro și trebuie să ne asigurăm că bugetul uh, european nu este folosit pentru uh, creșterea prețului acțiunilor unor uh, companii în timp ce uh, lucrătorii au de suferit. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, doamna Maria în un minut și jumătate. Ierland, for europees geld for de werklozen. Mulțumesc, domnule președinte. Solicitarea Irlandei de mobilizare a fondului pentru lucrătorii disponibilizați de către întreprinderea Dell e o solicitare care merită un răspuns. Companiile precum Dell au o uzină într-o țară pe care o închid și se relocalizează, se instalează în altă țară. Așa funcționează piața. Însă subvențiile de stat pe care le-au primit aceste uzine care se închid complică situația. Dell a primit bani pentru a uh, începe activitatea în Irlanda Uh, și acum pleacă din Irlanda și se instalează în Polonia. Între timp, lucrătorii irlandezi au fost concediați și nu primesc niciun fel de ajutor social uh, din partea Irlandei sau din partea întreprinderii Dell, ci de la acest fond de ajustare la globalizare, ceea ce ne arată că politica noastră industrială Uh, nu funcționează cum trebuie. Ar trebui să ne întrebăm câte locuri de muncă sunt create cu toți banii folosiți de către Polonia, de către Irlanda, mobilizați din fondul de ajustare la globalizare. Cum intenționează să coopereze Comisia și statele membre pentru a se asigura că această politică industrială funcționează bine? Și cum ne putem asigura că fondul de ajustare la globalizare îi va sprijini pe angajați, dar și pe angajatori. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Figueiredo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar. Într-adevăr, domnule președinte, trebuie să revedem politica europeană în ce privește delocalizare. Acest fond de ajustare la globalizare nu este decât un uh, tratament uh, pe o perioadă scurtă de timp, el nu îi va ajuta uh, pe o perioadă lungă dacă cumva nu-și găsesc repede un alt loc de muncă. De aceea avem nevoie de alte politici, de politici de dezvoltare și de care să asigure progresul social. Nu cred că um, angajații irlandezi trebuie să uh, fie prejudiciați, prejudiciați de două ori și să aibă de suferit nu numai de pe urma concedierii, ci și de pe urma dumpingului social care încă există în cadrul Uniunii Europene. Noi sprijinim acest raport, dar vrem să obținem răspunsuri din partea Comisiei Europene, pentru că vrem ca politica să se modifice, vrem să existe un control mai eficace al strategiilor firmelor multinaționale. Și trebuie să mizăm pe crearea de locuri de muncă, locuri de muncă pentru persoane a căror drepturi sunt apărate. Mulțumesc. că Acum are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă fac și eu părerile în fața colegilor și să vorbesc despre șomeri și despre ceilalți lucrători afectați și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a ajutat lucrătorii de la Dell și de asemenea să mulțumesc și colegilor celorlalți care sunt aici astăzi, Brian Cowley și uh, Colin Bock, care uh, au inițiat acest uh, fond uh, în mai. Uh, Comisia a făcut două modificări, reducerea uh, finanțării 50-50 la 35-65 pentru comisie și, de asemenea, a redus și numărul de 12.000, ceea ce a permis uh, ca fondurile să fie puse la dispoziție în timp util. Există doar două observații pe care le-am. În primul rând, uh, extinderea de 2 ani ar trebui să fie extinsă la 3, pentru că sunt mulți oameni care uh, iau fac studii care durează mai mult timp și, în al doilea rând, data de început n-ar trebui să fie data de aplicare, ci data de semnare, de ratificare uh, în Parlament și în Consiliu. Da, cu toate acestea, există două puncte pe care trebuie să le spun. Oamenii sunt recunoscători pentru ce s-a întâmplat, le-ați dat uh, speranță celor fără de speranță, ați dat dovadă de solidaritate și acest fond va fi bine folosit și sunt uh, convins că sunt cele mai bune fonduri care au fost oferite vreodată de Comisia Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Darden pentru o minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. S-au uh, amintit mai multe elemente, însă folosirea Fondului European de Ajustare la Globalizare îmi dă două impresii. În primul rând, mă bucur de existența sa. Lucrătorii europeni trebuie să știe că Europa e de partea lor în momente dificile, precum cele pe care le uh, trecem acum. În al doilea rând, având în vedere faptul că Belgia a fost uh, felicitată pentru cooperarea între partenerii sociali Uh, în uh, instruirea acestui dosar. Din păcate, uh, funcționarea acestui fond de ajustare la globalizare denotă și anumite probleme, respectiv faptul că Europa se confruntă cu o criză cu consecințele sociale pe care le cunoaștem. Apoi și alte instrumente de ajutor au fost evocate în cazul DEL și aici aș dori să aduc sprijin cuvintelor rostite de pe Vange Perez. Pe plan bugetar, creditele de plată pentru a executa atribuțiile acestui fond fond trebuie transferate din alte posturi bugetare și, dacă știu eu bine, uh, din Fondul Social European. Chiar dacă acest lucru se poate face prin ritmul de plată al fondurilor structurale, care nu este atât de ridicat pe cât ne-am dorit noi, fondurile structurale ar trebui să fie folosite uh, din, uh, pentru buget. Deci cred că ar trebui să ne gândim la finanțarea acestui fond de ajustare la globalizare. Aș dori ca Comisia să îi acorde o bază bugetară de plină, ca și celelalte fonduri, sau, dacă nu, ca acest fond să nu mai fie finanțat din fondul structural europene. Mulțumesc, domnule Darden. Are acum cuvântul domnul Handel, dar nu, se, nu este în sală. Putem trece la următorul orator, domnul Belet, un minut și jumătate. Thanks very much, uh, Chairman. Thanks. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să fac o observație în ce privește funcționarea din punct de vedere tehnic a fondului. Au fost prezentate mai multe proiecte, um, s-au făcut amendamente, mâine vom vota, dar trebuie să spunem că de multe ori acest fond nu permite să se atingă obiectivele pentru care el a fost creat. Principalul obiectiv era să ajutăm cât mai repede cu putință pe acei cetățeni europeni care își pierd locul de muncă dar în prezent nu putem să facem asta deoarece nu putem să intervenim, să acționăm uh, imediat sau cel puțin într-un timp cât mai scurt cu putință și nu putem să îi ajutăm pe cei mai vulnerabili dintre șomeri. De aceea, eu cred că de fiecare dată când are loc o delocalizare, uh, trebuie neapărat să putem să avem o procedură mai suplă. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă vă pierdeți locul de muncă și nu ați fost angajat uh, la o firmă care nu se încadrează în criteriile de pe listă, înseamnă că nu veți primi nimic. În fiecare zi um, auzim povești triste despre oameni dați afară care nu beneficiază de niciun fel de ajutor și nu pot să acceseze uh, fondul um, european de ajustare al globalizării. Domnule comisar, avem nevoie de posibilitatea de a reacționa mai rapid. Și cred că uh, săptămânile și în lunile care vor veni trebuie să ne concentrăm asupra acestui aspect. Vă mulțumesc, domnule Belet, spune domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Piber, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Fondul de globalizare îi ajută pe oameni să beneficieze de calificări în plus. Asta este uh, partea socială, avantajul social al Europei, dar Comisia a revizuit și subvențiile acordate uh, companiei Dell în Polonia. Este adevărat că 50 a existat o subvenție de 54 de milioane de euro pentru că servea la uh, dezvoltarea regională, dar asta e întrebarea. Ar trebui să folosim banii contribuabililor pentru a crea o asemenea concurență? Ar trebui să modificăm uh, legea pentru a ne asigura că subvențiile nu sunt acordate pentru relocare. Și am o întrebare pentru Comisie. În aceste 54 de milioane acordate de Polonia uh, delului, uh, includem și bani din fondurile structurale? De ce nu există o poziție clară din partea Comisiei în această privință? Solicit, deci, Comisiei să ia în serios aceste politici de control în conformitate cu regulamentul atunci când vorbim despre relocarea companiilor în statele membre, nu ar trebui să se devoteze bani europeni acestor uh, lucruri. Deci nu ați verificat în mod direct dacă s-a, s-a respectat într-adevăr regulamentul. Ar trebui să avem, uh, să respectăm uh, transparența și să vedem care sunt toate subvențiile, la fel ca și în politica agricolă, pentru că numai atunci vom putea crea încredere în structurile europene. Mulțumesc, domnule Pipar, și acum avem 5 uh, minute pentru procedura Catch the Eye, pentru intervențiile spontane. Mulțumesc foarte mult. La înființarea Fondului de Globalizare am uh, am avut o discuție și ne-am întrebat dacă nu ar fi un lucru bun ca finanțarea să fie plătită din acest fond de globalizare pentru a ajuta pe oameni să se pună din nou pe picioare și să reintre pe piața muncii. În același timp, am încercat să ușurăm și viața companiilor care erau uh, afectate de rezultatele globalizării și de relocări. Cred că acest caz al firmei Dell este unul foarte interesant pentru că nu am redus pagubele practic, ci într-o oarecare măsură le-am oferit chiar o încurajare companiei respective pentru că Dell a primit finanțare pentru relocare și de asemenea a primit finanțare și pentru faptul că a distrus niște locuri de muncă. Deci nu avem niște controle adecvate în ceea ce, se, în ceea ce privește acest lucru și nu cred că este o abordare foarte bună în anumite situații. De fapt, mi se pare că este chiar uh, împotriva scopului inițial al Fondului European de Globalizare și aș dori să solicit Comisiei să se asigure că fondurile europene sunt coordonate și folosite în mod adecvat pentru a nu avea o asemenea situație pe viitor. David

Mulțumesc acum ale cuvântul domnul Crowley pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și toți ceilalți colegii mei, vreau să mulțumesc domnului comisar și domnului raportor pentru felul în care au muncit asupra acestui dosar. Eu sunt unul dintre cei care am fost uh, uh inițiatorul Fondului European de Ajustare la Globalizare, dar vedem cât de mult și ce important este să insiști la nivel european pentru a ajuta cu adevărat oamenii, a ajuta mai ales în momentele cele mai dificile. Și e primordial ca în acele momente dificile Uniunea Europeană să poată să răspunde uh, repede, în urgență. Și cred că Parlamentul European, eu personal, dar nu numai eu, ne-am implicat personal, ne-am deplasat la Limerick și așa mai departe. Și vreau să spun colegilor că, în ciuda tuturor defectelor, acest fond este o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană și îmi doresc ca acest fond să poate să continue să existe și să prospere, ca să spun așa. Căci Știți foarte bine ce se spune. Învață-l pe un om să pescuiască mai degrabă decât să-i dai pește, pentru că altfel îl ajuți o viață întreagă. Mulțumesc. Acum are cuvântul Domnul Schröter, doamna Schröter, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revin la a doua parte a discursului domnului Spidla. A spus că nu putem influența deciziile luate de companii și cred că acest lucru este greșit. Nu influențăm deciziile acestora plătind uh, bani din, uh, fondul, uh, din fonduri structurale sau plătind subvenții. Și tocmai de aceea Parlamentul, atunci când vorbește despre negocierile pe marginea regulamentului, a ridicat această problemă a relocării firmelor și Parlamentul, până la urmă, din păcate, a cedat. Uh, domnule Piper, chiar EPP-ul a cedat. Uh, pentru că s-a introdus în regulament această perioadă de 5 ani, dar nu este suficientă dacă vă uitați la nivelul uh, de subvenții. Verzii au fost singurii care au spus că avem nevoie de o perioadă de cel puțin 10 ani. Pentru că dacă o firmă părăsește zona respectivă, uh, banii trebuie să uh, fie dați înapoi și verzii au avut dreptații. Mulțumesc. Încă doi vorbitori pentru care mai avem uh, timp, doamna Scrivlesca, mai întâi. Szanowny panie przewodniczący, poprzez uruchomienie europejskiej... Domnule președinte, domnule comisar, prin intermediul Fondului European de ajustare la globalizare, Uniunea Europeană încearcă să-i ajute pe lucrătorii afectați de globalizare și de disponibilizări. E evident că în lumea în care trăim globalizarea poate avea efecte nefaste. Prin acordarea acestui fond pentru lucrătorii din industria textilă din Belgia și industria calculatoarelor din Dell, îi ajutăm pe lucrători să-și găsească noi locuri de muncă. De asemenea, Uh, ajutăm întreprinderile respective să genereze locuri de muncă. Să nu uităm că așa funcționează politica socială a Uniunii Europene. Faptul că Dell și-a delocalizat producția într-o țară în care mâna de lucru este mai ieftină și că a făcut-o mai ales într-o țară europeană, în Polonia, e de bun augur. Să nu uităm că e vorba de o zonă care se confruntă cu o situație dificilă și că astfel se creează noi locuri de muncă care vor îmbunătăți situația din regiune și vor dinamiza economia ei. Vă mulțumesc! Madame Beres. Doamna un minut, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun uh, colegului Crowley că niciun membru al Comisiei EMPLI nu a pus sub semnul întrebării eficiența acestui fond. Evident că el trebuie îmbunătățit. Și atunci când domnul comisar ne-a spus că trebuia să evităm uh, faptul că firmele vor căuta acele locații unde uh, situația subvențiilor este cea mai favorabilă. Și aș vrea să știu, domnule comisar, ce veți spune uh, următorului comisar care se va ocupa de acest fond? Căci în cazul DEL e clar că există un risc de deturnare a, acest, a procedurii și de abuz în ce privește folosirea fondurilor europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc spune președintele. Domnule comisar, acum aveți cuvântul. Și apoi domnul Böge. Doamne panove! Doamnelor și domnilor, cred că aș putea să rezum oarecum această dezbatere la două puncte sau două direcții mai degrabă. În primul rând este direcția care spune că Fondul European pentru globalizare, pentru ajustarea la globalizare funcționează corect, dar există și uh, moduri de a optimiza uh, disponibilizarea de fonduri din partea acestui fond. Ați vorbit deja și de sincronizare, dar cred că am depășit deja această problemă. Acum statele membre pot să reacționeze imediat și să-și recupereze costurile. Deși cred că aceasta este o problemă pe care o putem uh, discuta în continuare și putem căuta în continuare soluții. Ați vorbit de asemenea și despre ideea de a avea o linie bugetară separată pentru fond și este adevărat că atunci când am inițiat, când am înființat fondul, acest lucru nu era posibil, dar acum fondul funcționează, este operațional și, după părerea mea, cred că ar trebui să eh, punem toate întrebările relevante, astfel încât să putem găsi soluții chiar mai bune decât am găsit până în prezent. Dar acest lucru nu aruncă nicio umbră de îndoială asupra realizărilor acestui fond. A doua linie a discuției a fost un pic mai complexă și a tratat problema relocărilor, a firmelor care caută subvenții mai bune și alte probleme care sunt extrem de complexe și cred că uh, este foarte bine că discutăm aceste subiecte. Pe baza unei înțelegeri profunde a faptelor. Și aș dori să vă prezint câteva fapte care sunt legate de cazul Dell și care, de asemenea, sunt legate și de deliberările noastre și de reflexiile noastre pe marginea acestui subiect. Primul fapt este că Contrar părării publice, costurile salariale din Polonia pe unitate de producție în conformitate cu OECD sunt mult mai mari decât în Irlanda. Deci costurile salariale nu sunt mai scăzute, ci mai mari decât în Irlanda. Și trebuie să nu uităm acest lucru. Este ușor să alegi scurtături și să simplifici lucrurile pe baza unor comparației între două situații concrete, dar trebuie să știm care sunt faptele reale. Și trebuie să ne gândim mult mai atent la anumite aspecte. Apoi, mai este și problema companiei Dell în sine. Este adevărat că de la început uh, producția în 1991 în Limerick. Deci, acum 18 ani. Este la fel de adevărat că nu s-a uh, raportat să, ca DEL să fi primit fonduri structurale sau subvenții europene. Deși nu pot uh, exclude faptul că a profitat probabil de fondurile structurale pentru că în anii 90 nu aveam metodele de acum. Deci nu avem aceste informații. Este la fel de adevărat că decizia de a reloca poluție, uh, producția în uh, Polonia a fost uh, luată în 2007. La fel de adevărat este că fondurile anunțate ca ajutor de stat din partea Poloniei au fost notificate, ne-au fost anunțate în decembrie 2007 de către autoritățile poloneze, deci nu sunt bani din fondurile structurale. Și în acest caz, acolo unde avem o linie de 50 de milioane de euro, ă, analizăm cu mare atenție dosarul și analizăm și impactul pe piața muncii. Și concluzia comisiei în urma analizei a fost că pentru aceste două operațiuni, atunci când există o distanță atât de mare în timp, nu putem spune că ele au vreo legătură. Dar acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să discutăm din nou și din nou toate subiectele legate de fondurile europene, fondurile bugetare europene și trebuie să, să ne străduim să avem o coerență bugetară mult mai bună. În acest sens, cazul Dell a fost uh, un punct de plecare foarte bun și mă bucur că am avut această dezbatere și sper că vom avea dezbateri similare și pe viitor. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că mi-ați uh, acordat această ocazie pentru a discuta împreună cu dumneavoastră toate aceste subiecte legate de Fondul European pentru Ajustarea la Globalizare și, în concluzie, aș dori să spun că în multe dintre politicile noastre există un risc ca banii să nu fie folosiți în modul cel mai adecvat. Acesta este un risc inerent în multe dintre politicile noastre și el va exista mereu. Deci depinde de noi să fim conștienți de acest lucru și să avem curajul să reanalizăm anumite principii uh, bine stabilite și dacă găsim solu- o soluție tehnică sau intelectuală bună și care se bucură și de acord politic, trebuie să facem pașii buni în direcția cea bună pentru a modifica aceste proceduri. Vă mulțumesc, spune președintele. Îi dau cuvântul domnului Böge. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș dori să spun că în ceea ce privește cooperarea între Comisia de Ocupare și Comisia de Bugete, am încercat să urgent, urgentăm procedura cât mai repede cu putință pe baza avizului din partea Comisiei de Ocupare, care a instituit un grup de lucru special și aceasta în interesul lucrătorilor afectați și interesul familiilor lor. Am încercat să urgentăm procedura cât mai repede pentru a elibera aceste fonduri. În al doilea rând, referitor la revizuirea noului cadru financiar și a noilor uh, instrumente în urma revizuirii bugetare, vom examina și Fondul European de Ajustare la Globalizare împreună cu alte instrumente europene în ceea ce privește impactul său, gestiunea sa, dar și cooperarea între instrumentele naționale și instrumentele europene și instituțiile naționale și instituțiile europene. Vom încerca să optimizăm acest proces împreună cu Fondul Social European. Suntem deschiși la orice sugestie, la orice propunere de ameliorare. Referitor la sursele de finanțare, domnule comisar, aveți dreptate din punct de vedere tehnic în ceea ce privește angajamentele de plată din Fondul Social European. Însă, Aș dori ca angajamentele de plată și creditele de plată să respecte prevederile acordului interinstituțional. Deci uh, nu cred că e corect ca dintr-o, uh, din probleme de gestiune să asistăm la o eliberare întârziată a fondurilor și uh, o situație în care chiar unele fonduri sunt necheltuite și că ar trebui să folosim bani pentru a finanța programe suplimentare. În legătură cu legislația privind subvențiile, luăm act de tot ce ați spus când uh, vom uh, trata cazul Nokia Bochum și am discutat uh, relocarea în România, am discutat probleme similare. Însă cred că ar trebui să ne gândim la relația între Comisie și statele membre care și obligația statelor membre de a informa, de a notifica Comisia. E ca și în cazul controlului cote de pescuit toată lumea pescuiește, puizează cotele și până la urmă ni se spune că sistemul nu funcționează cum trebuie. Trebuie să continuăm să punem aceste întrebări și să insistăm asupra faptului că Comisia trebuie să respecte regulile adoptate în 2007 și cu regulamentul interinstituțional. Și, în fine, o solicitare. O solicitare, cred că ar trebui ca acest fond european uh, să fie votat mâine. Mulțumesc, domnule Böge. Astfel i-a sfârșit uh, dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor, o întrebare orală stadiul proiectului referitor la zona de liber schimb euro-mediteraneană, situația din 2010. Aș dori să îl salut pe domnul comisar Tajani.